să începem să discutăm politica comercială, avem uh, câteva lucruri administrative de bifat. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Aveți obiecții? Nu? O considerăm adoptată. Urmează adoptarea proceselor verbale ale ultimelor noastre reuniuni. Dacă nu sunt obiecții, până la finele acestei reuniuni le vom considera adoptate și pe acestea. Punctul 4. Comunicările președintelui. Coordonatorii au hotărât pe 10 octombrie uh, să uh, vă să ia câteva hotărâri care vă sunt comunicate. Dacă nu aveți obiecții până la finele reuniunii, le vom considera adoptate. Și, bineînțeles, ca de obicei, reuniunea noastră este transmisă pe internet. Le urăm uh, bun venit tuturor uh, telespectatorilor noștri de la Tallinn la Salonic și alte colțuri ale Uniunii. Avem interpretare, deci vă rog uh, pe cei care vorbiți să nu vorbiți mult prea repede. Și acum mă bucur foarte mult că avem uh, mulți experți invitați aici, o avem și pe doamna comisar. Este a treia oară când uh, Comisia noastră pentru Comerț Internațional discută politica comercială. De fapt, avem o zi anume dedicată politicii comerciale. Mi se pare foarte important pentru că uh, în octombrie 2015 a fost publicată strategia Comisiei intitulată Comerț pentru toți. A sosit așadar momentul să vedem ce avantaje aduce această strategie pentru cetățenii noștri. Mediul comercial s-a schimbat și el în ultimii ani, lucru care se vede și uh, ne forțează să ne adaptăm strategia comercială la noile provocări. M-am gândit ca discuția de astăzi să fie, chiar așa cum am spus, o discuție și să nu avem uh, tot felul de prezentări plictisitoare. De aceea am hotărât ca astăzi dezbaterea să fie organizată puțin altfel. Și sunt uh, norocos că domnul Alan Beatty a acceptat uh, să fie cel care moderează dezbaterea astăzi. Este unul dintre cei mai importanți autori uh, europeni de la publicația Financial Times locuiește aici la Bruxelles și este un expert în materie economică și comercială. El va fi cel care va modera discuțiile. Sper să fie discuții uh, pline de energie între experți și eurodeputați și uh, avem uh, prezent și un grup de studenți de la Universitatea Liberă din Bruxelles și Universitatea Catolică Leuven și ei vor putea să ia parte la discuții. De multe ori uh, comerțul uh, se desfășoară cumva într-o bulă la DigiTrade și la Comisia INTA. Suntem uh, închiși în această bulă, așa că ar fi foarte util să avem opinii și întrebări și din afară. Tocmai de aceea vreau să le urez bun venit studenților de la cele două universități. Așadar, aceasta a fost uh, introducerea. O avem pe doamna comisar Malmström, care va fi prima care va lua cuvântul. Îi dau cuvântul. Good afternoon. Thank you for inviting me again to the trade. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Lanche. Bună ziua, domnilor și domnilor. Mă bucur că m-ați, uh, întâlnit, m-ați invitat și anul acesta să vorbesc despre politica comercială, despre comerț pentru toți. Am vorbit și anul trecut. Între timp însă s-au schimbat lucruri care au schimbat uh, relațiile comerciale. Am fost foarte ocupați în ultima vreme, am avut o agendă de negocieri foarte ambițioasă. Anul uh, trecut a văzut uh, intrarea vigoare a acordului cu Canada și am încheiat și acorduri cu Singapore, Vietnam, cu Mexic mai avem de finisat câteva detalii. Am mers în Australia și Noua Zeelandă la începutul verii pentru a deschide negocieri și cu ei și am uh, început uh, negocieri și cu Noua Zeelandă pentru participarea lor la concursul Eurovision, lucru care nu era în mandat, dar suntem uh, pe cale ce bună și mă bucur că Noua Zeelandă e cea care a cerut să participe și nu Australia. Avem negocieri și cu Chile, Mercosur, Tunisia, Indonezia și discutăm un acord de investiții și cu China. Asta pe partea de negociere. Totodată am uh, început să actualizăm instrumentele de protecție comercială, avem uh, un mecanism de screening al investitorilor străini pe motive de ordine și securitate publică. Și sperăm să încheiem un acord până la finele acestui an, sigur, cu ajutorul Parlamentului European. Am lucrat foarte mult la creșterea transparenței pentru a disemina avantajele uh, politicii comerciale pentru a recâștiga încrederea în această politică. Avem uh, nevoie de relații echilibrate într-un uh, mediu care este tot mai dur. N-a fost ușor, dar cred că am reușit. Dacă e să privim spre viitor, problemele sunt diferite. Înainte era nevoie de consolidarea politicii comerciale acasă și să construim uh, legături cu partenerii străini, lucru care e în continuare important. Dar aceste legături, aceste răspunzi trebuie să funcționeze în continuare. Și pentru asta trebuie să obținem maximul din acordurile pe care le avem. Și aici intervine implementarea sau punerea lor în aplicare. Nu poți să faci asta dacă nu maximizezi impactul fiecărui acord. N-are rost să dai omului mașină dacă nu-l înveți cum să o conducă o să vă spun uh, ce am făcut până acum, ce funcționează și uh, ce putem îmbunătăți. Ce ne spuneți voi, reacțiile voastre ne va ajuta să, să ne îmbunătățim și să creștem vizibilitatea muncii noastre. Nu e vorba doar de creștere economică și despre eliminarea barilor comerciale, ci și despre valorile noastre, standardele noastre în materie alimentară, materie de mediu, protecție socială. Toate acestea sunt obligatorii în acordurile noastre. În mandatul nostru s-a transformat politica comercială. Ea nu este doar un motor de dezvoltare economică, ci și un vehicul pentru valorile noastre. Așadar, rapoartele noastre, precum cel pe care vi l-am prezentat recent, este esențial pentru uh, agenda noastră. Suntem cel mai transparent negociator de acorduri comerciale din lume. Publicăm textele de negociere, implicăm societatea civilă, lucru care ne-a făcut mai deschiși și mai eficienți. Iar rapoartele de punere în aplicare arată ce am făcut și ce intenționăm să facem. Avem 35 de acorduri cu 62 de parteneri. Avem uh, acorduri mai vechi, precum cel cu Mexic, Chile și cu țările mediteranene, dar avem și unele noi, precum Corea de Sud și Canada. Analizăm toate acordurile, începând cu cele de liber schimb aprofundat și coprinzător, până la uh, cele axate pe parteneriat, precum uh, țările din Africa și Caraibe și o să împărtășesc câteva din principalele constatări cu voi, după care o să spun uh, unde avem uh, deficiențe, unde nu ne-am realizat de plinul potențial. De asemenea, am să vă vorbesc despre ce facem pentru a uh, combate tocmai aceste deficiențe. Întâi, primele rezultate. Aș spune că comerțul funcționează. Acordurile noastre continuă, au continuat în 2017 să stimuleze comerțul, mai ales exporturile. Vedem tendințe pozitive. Comerțul cu Corea de Sud a crescut cu peste 12%, cu Col Columbia 11%, Peru 12%, America Centrală în totalitate 7%. Și asta este o, o schimbare a tendinței negative din 2015. Acordul cu Canada este unul uh, tânăr, durează timp să creezi relații, să mm, pătrunzi pe piețe, să te adaptezi. Însă vedem că deja tendințe pozitive. Uh, utilaje mecanice uh, au crescut cu 8%, domeniul farma 8% în, în exporturi și, în general, comerțul cu un pic peste 7%. Deci, acordul cu Canada, CETA, a eliminat 98% din uh, tarife și a stimulat investițiile în comerț. Transport, asigurări, uh, comunicări uh, și nu numai. Toate acestea beneficiază de acest acord. De asemenea, acordurile noastre se uh, referă și la uh, barierele uh, tarifare. Uh, Um, există anumite țări care și-au deschis uh, piețele pentru anumite sectoare, uh, lactate, carne de porc, uh, um, fiare vechi și așa mai departe. Încercăm însă în același timp să protejăm sectoarele cele mai um, sensibile. Acordele noastre uh, comerciale uh, aduc rezultate pentru agricultură. Asta este unul dintre rezultate. Exporturile către Corea de Sud au crescut cu 10%. O treime din exporturile noastre de alimente sunt acoperite de uh, acorduri de liber schimb și 40% din importuri. Este bine și pentru întreprinderi și pentru consumatori. Protejăm și agricultura și produsele noastre prin indicații geografice pentru a ne asigura că produsele locale, specialiste, specializate sunt protejate, iar consumatorii primesc uh, ceea ce scrie pe etichetă. Acordurile creează oportunități în agricultură, creează standarde ridicate pentru securitate și mediu și uh, pentru asta sunt, avem capitolele privind uh, mediul și um, siguranța. De asemenea, creăm grupuri consultative Um, cu ță- în țările cu care avem acord, cu societatea civilă, pentru că ele înțeleg le mai bine impactul. În țări precum Columbia, Ecuador și Peru, uh, vedem o deschidere din ce în ce mai mare față de asta. Am făcut multe, dar mai este mult de făcut. am fi putut economisi aproximativ 3 miliarde de euro în uh, taxe um, vamale și uh, bariere tarifare. Trebuie să facem mai mult și putem face mai mult. Un, uh, ce încercăm este să uh, partajăm cât mai echitabil beneficiile globalizării. IMM-urile sunt 95% din uh, cifra de afaceri totală. Ele creează majoritatea locurilor de muncă, deci trebuie să reușim să le, permit, să le facilităm uh, Uh, accesul pe piețe străine. Trebuie să le facilităm accesul la helpdesk-ul UE, trebuie să, de asemenea să deschidem piețe pentru micile, mici operatori, pentru că marile companii își pot permite să plătească taxele și tarifele, dar micile companii nu. În timpul negocierilor cu Canada am dezvoltat uh, un ghid pas cu pas pentru a, a explica cum o întreprindere poate folosi un acord de liber schimb. A fost un succes, vrem să includem asta și în alte acorduri, inclusiv cu Japonia. De asemenea, consolidăm uh, cooperarea cu statele membre prin uh, grupul de coordonare pentru acorduri comerciale. Vrem să ne îmbunătățim acordurile făcând, partajând informații și expertiză. Asta, acest grup se întâlnește de patru ori pe an și discută progrese pentru implementarea uh, standardelor de mediu și sociale. Sperăm că aici Parlamentul European poate și el să ajute cu prin diferitele delegații parlamentare și, bineînțeles, prin uh, acțiuni în propriile circumscripții. Deci, uh, iată, uh, dialogul, facilitarea la nivel bilateral, dar uh, cea mai mare provocare rămâne salvarea multilateralismului, deci OMC. În următorii ani ne vom concentra asupra implementării, dar și asta acasă, dar în afară Uh, reforma OMC. Trebuie să ne asigurăm că avem reguli uh, globale care funcționează și sunt respectate. OMC-ul a sprijinit comerțul global timp de decenii, a um, făcut ca piețele să se deschidă într-un mod uh, nemai întâlnit. OMC-ul s-a creat din gat în 1995, dar în momentul respectiv lumea arăta altfel. 60, 60 de milioane de oameni utilizau internetul, acum sunt 4,4 miliarde. Țări precum uh, China, um, India, Arabia Saudită și multe alții nu făceau parte din OMC. Astăzi, 164 de membri, 23 de guverne cu statut de observator. În 1995, majoritatea modelelor economice erau aceleași. Astăzi există o diversitate mult mai mare. S-a ajuns la creștere și dinamism, dar s-a uh, creat și mai multă complexitate. Deci trebuie să actualizăm acest sistem și Uniunea Europeană are o viziune pentru asta. Întâi, uh, să se salveze uh, organismul de soluționare a litigiilor la OMC Apoi, trebuie să uh, actualizăm regulile. Avem în continuare aceleași reguli ca în 1995. Ele nu s-au schimbat, trebuie să lucrăm la ele. Și în al treilea rând, trebuie să, uh, să consolidăm procesul OMC pentru a îmbunătăți transparența și pentru a crea procese pentru a rezolva tensiuni într-o etapă timpurie. Cooperăm cu o serie întreagă de țări uh, din întreaga lume pentru a putea face propuneri, pentru a actualiza uh, Uh, um, OMC, astfel încât să devină o, o organizație din secol 21. Uh, Trăim într-o lume din ce în ce mai multipolară. Avem amenințări, uh, schimburi de echilibre de putere, dar și catastrofe naturale. Există câteva lucruri pe care le putem face pentru a ne pregăti. Putem să sprijinim acasă stabilitatea economică prin acorduri comerciale, pentru că uh, comerțul este un motor al economiei, putem uh, capta avantajele și putem uh, continua să creăm locuri de muncă și prosperitate. Avem capitole de uh, durabilitate și sociale și putem deci face comerț în conformitate cu valorile noastre. În străinătate trebuie să respectăm ordinea multilaterală, uh, să, ne, să acumulăm parteneri și aliați, astfel încât să uh, avem sprijinul necesar pentru a uh, Uh, resuscita MC-ul și suntem foarte recunoscători pentru ajutorul oferit de Parlamentul European. Uh, sunt convinsă că putem obține asta, ar fi foarte uh, important pentru a ne asigura locul um, ca lider comercial în lume în secolul 21. Vă mulțumesc! Thank you, Chairman. I'm going to thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Alan Beatty um, de la Financial Times. Am scris despre comerț uh, de aproximativ 15 ani, poate cu unele pauze. Um, majoritatea uh, timpului a fost însă un subiect mai liniștit, mai um, puțin vizibil. În urmă cu trei ani când s-a lansat uh, Trade for All, cred că putem spune că a fost conceput uh, ca o reacție la presiuni interne din Uniunea Europeană. Cum spune doamna comisar, nevoia de a uh, recâștiga, recâștiga încrederea, exista multă neliniște referitor la, ce, la consecințele comerțului și era nevoie de o mai mare inclusivitate. Însă acum asta pare să fi fost epoca de aur, trade for all, trebuie să funcționeze acum într-o situație de război comercial uh, cu Statele Unite și China. Deci situația este uh, foarte interesantă. Întrebarea este ce face Trade for All acum și ce poate face politica comercială în acest context. Avem o serie de invitați și formatul va fi următorul. Eu voi adresa câteva întrebări panelului. Vom avea câteva întrebări și din partea publicului. Așadar, o am alături de mine pe Evita Schmig expertă în drepturile omului și comerț de la Stiftung Wissenschaft und Politik, um, Lina Car de la ETUC, uh, doamna comisar Laurent Bartels de la Universitatea Cambridge, un reprezentant Business uh, Europe, Luisa Santos și uh, doamna Live Verbeven de la Organizația Internațională a Muncii. Prima mea întrebare este care este diferența pe care o vedeți uh, față de acum câțiva ani? Cum este lumea sau Uniunea Europeană diferită în urma Trade for All? Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Pentru a vă răspunde la întrebări, cred că multe elemente au fost deja menționate de doamna comisar Malmström eu am făcut cercetări în anumite domenii specifice în ceea ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă. Ce constat eu? Se, s-au consolidat, s-a consolidat dimensiunea socială în politica comercială și uh, au avut loc câteva evenimente uh, vizibile, cum a fost uh, pre, uh, Fair Trade Cities Award, dar uh, și uh, acord, capitolele de dezvoltare durabilă din acordurile comerciale este ceva foarte important. Uh, dar cred că este foarte dificil, de asemenea, să tragem concluzii sau să constatăm efecte uh, directe în statele partenere. Poate că vom discuta despre asta mai în detaliu mai târziu. Constat multă, o mare îmbunătățire în ceea ce privește transparența. Pe site-uri sunt mai multe informații și cred că este ceva ce chiar era deficitar în trecut, însă ce este în continuare deficitar este că uh, oamenii nu ajung la această informație. Doamna comisar Malmström spunea că s-a îmbunătățit transparența și cu obiectivul de a recâștiga încrederea. Cred că legătura între transparență și încredere este, mm, nu este foarte strânsă. Sunt alte lucruri care trebuie făcute la nivelul UE pentru a recâștiga încrederea. Nu și cred că veți uh, reveni la uh, opinia publică. Participarea este încă un lucru în care mi se pare că s-a îmbunătățit. Acum se discută mai mult cu societatea civilă. S-a discutat uh, mult și cu... Se discuta deja mult și cu sectorul privat, însă soci, cu societatea civilă sunt multe îmbunătățiri. Există un grup de experți. Acum nu pot neapărat să-mi dau seama în ce măsură asta are un impact asupra politicii comerciale în sine. Probabil că mai e mult până acolo. În ceea ce privește instrumentele, cred că e mult loc de mai bine. Nu știu dacă vreți să mă refer și la asta acum. În ceea ce privește participarea și transparența cred că s-ar putea să fie nevoie să fim mai sinceri referitor la așteptările noastre de la acordurile de liber schimb. Dacă ne dorim uh, evaluările de impact obișnuite, ele de cele mai multe ori sunt uh, foarte pozitive și cred că efectele de fapt sunt exagerate uh, din cauza modului în care sunt făcute calculele. Cred că ar fi mai bine să există mai multă sinceritate referitor la așteptări. PIB-ul este afectat numai într-o măsură foarte mică, de exemplu. Cred că, de asemenea, uh, trebuie să fie. Uh, este necesar să se um, abordeze mai activ consecințele comerțului. Într-adevăr, comerțul crește locuri de muncă, dar mai mult comerț înseamnă și mai multă concurență. Și asta va însemna și că anumite părți ale economiei vor avea de pierdut. Și cred că ar trebui să existe o discuție referitor la cum um, ce facem cu aceștia care pierd de pe urma, cu cei care pierd de pe uh, urma comerțului. Pare ceva negativ, dar de fapt ce putem face pe, să nu mai existe atâția perdanți de pe urma uh, comerțului? în Uniunea Europeană, mi se pare că este foarte dificil să se abordeze acest lucru. Multe dintre politici nu sunt la latitudinea Comisiei, ci sunt responsabilitatea statelor membre. De exemplu, trebuie să ai de-a face cu educație, cu taxe, cu aspecte de uh, distribuție. Dar, bineînțeles, toate acestea sunt legate de politica comercială și cred că ar fi util în Uniunea Europeană să se consolideze această legătură. Cred că de asta este nevoie pentru a se recâștiga încrederea. Bineînțeles, nu este ceva ce poate face Comisia singură și este foarte dificil. Și bun, poate dumneavoastră ați făcut legătura, ați dat un exemplu, dar cred că asta este provocarea, faptul că competențele sunt la statele membre. Mulțumesc. Uh, thank you very much. Um, when I started preparing for this meeting, Uh, I um, went back to my filing system and found the speech that... Mulțumesc. Când am început să mă pregătesc pentru această uh, reuniune, mi-am regăsit discursul uh, pe care l-am ținut în 2015 când uh, s-a lansat uh, Trade for All, numai pentru a-mi aminti ce se spunea la vremea respectivă și, din păcate, uh, eu nu văd lucrurile atât de pozitiv ca antevorbitoarea mea în ceea ce privește situația actuală. Uh, aș putea să vă țin astăzi cam același discurs cu aceeași critică. Da, sunt unele îmbunătățiri, dar am și ratat unele mari oportunități de a îmbunătăți lucrurile. Doamna comisar a spus că um, comerțul nu este numai creștere economică. Cred că în Europa și în lume comerțul uh, nu mai este de mult, nu mai creștere economică. A spus că e vorba de valori, a menționat unele dintre ele, inclusiv forța de muncă. Însă, în același timp, când vorbea de beneficii, a vorbit numai de um, partea de afaceri, de profituri, dar lucrătorii au dispărut. Um, drept protecția lucrătorilor, dar și a mediului, a dispărut din um, discurs. Deci, când analizăm uh, strategia Trade for All, în continuare, um, chestiunile de mediu și privind protecția forței de muncă sunt doar declarative sau luăm uh, măsuri uh, serioase pentru a îmbunătăți drepturile lucrătorilor, condițiile de lucru prin acordurile noastre comerciale? pentru că acesta este obiectivul uh, capitolelor uh, de durabilitate. Am lansat, am ratat oportunitatea tocmai de a consolida aceste capitole, făcând din ele capitole uh, care pot fi um, aplicate um, direct. De trei ani eu sunt la ETUC și de trei ani discutăm despre Uh, cât de ușor sunt depuse în aplicare aceste uh, capitole. Noi spunem că sunt slabe, nu sunt folosite. Este, ar fi nevoie de mecanisme mai puternice în spatele lor pentru a mm, consolida ce scrie în aceste capitole. În sistemul GSP Plus avem câteva mecanisme pentru a putea acționa și am văzut în practică. În momentul în care doamna comisar anunță că împotriva Cambodgiei uh, se va lansa o anchetă GSP, imediat a avut loc o reacție din partea țării partenere. De ce nu putem în acordurile comerciale, instrumentele noastre cheie în lumea comercială, de deci ce nu putem avea astfel de mecanisme în aceste capitole în, și în aceste acorduri, astfel încât să consolidăm partea de mediu din aceste acorduri. după cum spuneam, aș putea ține același discurs ca în urmă cu trei ani. Ce s-a schimbat în ultimii trei ani este că discutăm mai mult. Se vorbește mai mult despre aceste capitole, despre cum sunt ele uh, implementate, cum creăm coordonare cu societatea civilă, însă în uh, realitate nu văd schimbări. Chiar nu văd uh, schimbări reale. Așa este, am semnat acordul cu Vietnamul. Dar mai avem, într-adevăr, sindicate în, în Vietnam să putem vorbi despre um, negocieri colective de muncă, despre sindicate ca organizații cu care se poate discuta? Nu, pentru că nu mai sunt uh, sindicate libere în Vietnam. Când se discuta cu, despre Statele Unite, Uh, se vorbea despre a avea un astfel de capitol, dar discutăm, din păcate Statele Unite s-au retras, dar eu nu văd uh, discuțiile despre asta. Poate că cu ușile, în spatele ușilor închise se discută despre asta, dar eu nu văd rezultatele. Iar dacă eu lucrez în domeniu și nu văd rezultatele, înseamnă că nimeni altcineva nu le vede. Dacă chiar vorbim despre aceste lucruri, trebuie ca ele să fie vizibile să vedem că um, ar fi o diferență fără ele. Apoi, un alt exemplu, Corea de Sud. Timp de ani de zile am solicitat să se declanșeze acel mecanism slab din acord și încă nu s-a făcut. În continuare există probleme cu forța de muncă în uh, Corea și noi continuăm să facem comerț cu această țară. Aș putea continua cu lista. Da, vorbim mai mult, sunt mai multe structuri uh, pentru societatea civilă, dar să mergem dincolo de vorbe, să începem să punem uh, lucrurile în practică. Doamna comisar, am senzația că poate doriți să răspundeți în acest moment? Nu știu dacă este momentul să ne certăm pe asta, pentru că de trei ani de zile o facem. Eu cred că a existat un impact. Întotdeauna e greu de măsurat, bineînțeles. Dacă oamenii au mai multă încredere în politica noastră comercială decât în urmă cu doi ani. Dar nu mai văd demonstrații sub geamul meu și erau zilnice în urmă cu doi ani și jumătate. Cred că lucrurile durează pentru că a câștiga încrederea nu se face în câteva luni, însă în mod sistematic am încercat să creștem transparența, să uh, Uh, publicăm cât mai mult din propunerea noastră, publicăm brosuri, informări, uh, luăm exemple concrete pentru fiecare țară, uh, lucrăm cu statele membre pentru că acestea să le poată, să poată folosi asta la nivel local. Discutăm cu societatea civilă, am vizitat fiecare stat membru pentru a avea dialog cu cetățenii, uh, am vizitat în spații publice în care toată lumea putea veni să pună întrebări. Am discutat cu parlamente naționale, regionale, locale. Avem dialog cu societatea civilă. De câteva ze- de, de vreo 12 ori pe an și așa mai departe. Bine, eu cred că facem progrese. Durează însă timp să câștigi încredere uh, oamenii vor să participe, le dăm posibilitatea să participe. În ceea ce privește standardele de muncă sau standardele sociale, chiar înainte să semnăm cu Canada. Canada a aderat la câteva din convențiile Organizației Internaționale a Muncii la care nu dorea sau să adere sau inițial sau pe care era în proces să le adopte. Bineînțeles, un acord uh, comercial are și unele limitări. Nu poate face peste noapte ca o țară să fie democratică. Am spus că Vietnamul trebuie să își uh, Uh, reformeze legile muncii înainte să intre în vigoare. Cred că o vor face. În ceea ce privește Cambodgia, a spus și dumneavoastră că uh, s-au schimbat lucrurile în uh, libertatea de exprimare și în domeniul um, legilor muncii. Punem presiune asupra Coreei, asupra um, Peru. Au existat și aici progrese. Deci facem progrese, dar durează. Și bineînțeles, nu este suficient ca Europa să spună ceva, trebuie ca aceste țări să și acționeze. Uh, iar aceste țări sunt uh, parteneri și avem progrese, chiar dacă durează, dar încă o dată, politica comercială nu poate fi un singurul instrument uh, cu care să creăm lucruri pozitive în lume. Este un instrument ca orice are altul. Uh, instrumente politice. Avem și alte instrumente politice. La politică externă avem cooperare, ajutor de dezvoltare uh, și așa mai departe. Dar uh, anii aceștia am crescut eforturile uh, și am văzut unele rezultate. Mai urmează să mai vină. Efortul este zilnic, um, dar avem dimensiune de mediu în toate acordurile, obiectivele de la Paris sunt înscrise în toate acordurile. De altfel, acest uh, lucru se extinde. Aș spune că um, politicile comerciale durabile, progresiste, uh, se extind și alte țări includ astfel de capitole în uh, acordurile lor. Este o tendință și ea nu va dispărea. Mulțumesc! Domnul președinte, da, este paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol? N-aș ști să vă spun. Bineînțeles, sunt unele schimbări. Transparența mi se pare o schimbare esențială. Când eu am preluat acest post de președinte, doar 23 de deputați aveau acces la toate documentele de negocieri comerciale. Acum 151 au acces. Am ajuns la un acord ca poziția de negociere a părții europene să fie pe site și așa mai departe. Deci, iată, există modificări în ceea ce privește transparența. Și îmi amintesc cum era în trecut acel sistem ISDS atât de toxic, uh, deci ISDS cel de soluționare a litigiilor între investitor și stat, Acum uh, instanțele, națion- instanțele publice se ocupă de asta. Deci există um, progrese. Pe de altă parte, dialogul privind aceste capitole de durabilitate și de muncă, o mai bună cooperare cu alte politici uh, este necesară, este loc de mai bine. Și cred că e necesar să fie mai bine, pentru că și tonul dezbaterii s-a, funda- s-a schimbat în mod fundamental. În urmă cu trei ani, n-aș spune că era în regulă, dar după alegerile din Statele Unite lucrurile s-au schimbat. Un sistem bazat, de, comercial bazat pe reguli care să da- garanteze standarde, prețuri scăzute pentru consumator și așa mai departe, este o nouă dimensiune în discuție și trebuie ținut cont de ea. Și un al treilea lucru, putem uh, încheia acorduri comerciale în Uniunea Europeană uneori așteptările sunt foarte mari de la aceste acorduri. Ă, se așteaptă de la ele să rezolve probleme și care nu se rezolvă prin acorduri comerciale. Poate că e nevoie de mai multă coerență și cu alte ă, sectoare de politici, atât la nivelul statelor membre, cât și la nivel european. Deci, din punctul meu de vedere, paharul e pe jumătate plin. <clears throat> I mean, it's difficult to know how to measure improvement. E dificil de știut să, mm, să măsurăm, cum să măsurăm îmbunătățirile. Este dificil de asemenea uh, să știm în beneficiul uh, cui ar fi uh, diferența. În Yes Minister era o, o glumă că birocrația funcționează cel mai bine atunci când uh, scrie uh, rapoarte despre aspecte dificile, uh, eliminând dificultatea din titlu. Comerțul pentru toți este o mișcare de geniu, pentru că până la urmă comerțul îi face pe oameni să-și piardă locul de muncă, cel puțin temporar. Deci este un titlu ambițios, uh, care uh, uh, trebuie văzut dintr-o altă cheie. Pentru mine, uh, comerțul ar fi pentru toți europenii, nu pentru întreaga lume. Eu sunt din Australia, trăiesc în Regatul Unit, sunt încă în Uniunea Europeană și perspectiva mea este poate ușor diferită. Aș spune că diferența pe care a făcut-o acest pachet Trade for All uh, în ultimii ani, și nu sunt singurul, uh, este că a contribuit la o conversație în legătură cu efectele globalizării. Nu este un lucru nou, putem să ne gândim la înființarea uh, Organizației Mondiale a Muncii, însă abordarea totală este similară cu cea menționată de comisie. Um, și asta încearcă să facă și celelalte state și ceea ce s-a încercat în uh, acordurile comerciale și a eșuat la OMC când 96 uh, și 98 uh, Statele Unite au încercat acest lucru, au fost să împingă standardele de reglementare către statele cu care existau acordurile, pentru că aceste standarde de reglementare nu erau neapărat standardele res- țărilor respective. Uniunea Europeană a avut o performanță bună în demararea acestui proiect, însă să facă alte state să includă standarde în legătură cu capitole pentru dezvoltare durabilă, în legătură cu acordurile pentru liber schimb, ehm, state care trebuie să respecte dorințele Uniunii Europene, câteodată standarde naționale, însă acest lucru se întâmplă și în modalități ascunse. Dacă ne uităm la obligațiile care pot să fie impuse, însă există tot felul de trimiteri la răspunderea socială corporatistă, la etichete pentru comerțul echitabil. Ca avocat în acest domeniu nu am uh, niciun dubiu că dacă aș fi să rescriu vechiul acord, uh, o, o clauză în uh, Uh, acest acord în care, prin care să se încurajeze liberul schimb uh, este uh, o interpretare a faptului că un produs făcut într-o parte nu este același lucru cu un produs din altă parte. Și de aceea de, și unul dintre produse trebuie să fie protejate. Deci dacă ne uităm la uh, proiectele de acorduri uh, Până la urmă este o politică destul de complexă. Trebuie să gând- schimbăm felul în care se gândesc oamenii la conectarea beneficiilor uh, pentru cei care beneficiază în urma comerțului și cei care nu beneficiază pentru a face alte state să se ridice la standardele tale, ceea ce reduce presiunea de com- competitivă în interiorul Uniunii Europene. Mai sunt multe lucruri de spus, însă un lucru final aș fi că probabil apogeul strategiei comerț pentru toți, trade for all, o vedem în uh, acordul de retragere Brexit. Uh, există clauzele de non-regresie și este un premiu din partea strategiei uh, Trade for All în ceea ce privește protecțiile de mediu, de muncă, uh, orice progrese uh, vom fi atins la sfârșitul perioadei de tranziție, le vom putea păstra, uh, să sperăm, pentru totdeauna. Și acest lucru este um, cel mai bun lucru în ceea ce privește regulam, capturarea regulamentelor actuale pentru a exporta standardele convenite, exportarea acestor standarde în afară, comparativ cu modalitatea veche, uh, în care spuneam că se poate face orice, dar noi uh, vom încerca să blocăm produsele dacă putem uh, să o facem atunci când ajung produsele la uh, granița noastră. Prin această nouă modalitate se mm, acționează la sursă și uh, în parte uh, strategia Comerț pentru Toți este, reprezintă o schimbare conceptuală. Am început să cronometrez uh, toate reuniunile la care particip înainte de a se menționa Brexit. Uh, aici uh, 47 de minute și jumătate s-au trecut până la prima mențiune a Brexitului, deci eh, destul de mult. Dau cuvântul următoarei uh, vorbitoare. Nu voi repeta câteva dintre lucrurile care au fost spuse deja. Bineînțeles că principala schimbare nu se datorează trade for all, ci întregului context. Contextul este că comerțul a revenit în topul agendei politice. Înainte era vorba de un aspect tehnic, acum a devenit un aspect politic. E bine sau e rău? E bine în sensul că toată lumea este mai conștientă de comerț, toată lumea discută despre comerț, chiar și omul de pe stradă care de obicei nu este implicat în uh, negocieri comerciale și nu studiază dreptul comercial, uh, există o presiune mai mare pentru că presiunile asupra comerțului sunt mai mari pentru că devine un subiect politic, însă a devenit și un fel de uh, negociere, pentru că, de exemplu, când vorbim despre sancțiuni, e, vorbim despre ceva care are impact asupra comerțului. Din ce în ce mai multe uh, state folosesc comerțul ca un instrument politic. Întrebarea pe care trebuie să ne o punem este dacă obținem rezultatele scontate. Pot să uh, discut cu Lena dacă există beneficii pentru sindicate, pentru cetățeni, dacă există rezultate pentru mediul de afaceri. Da, într-un fel în care avem mai multe acorduri comerciale și care trebuie să fie implementate, se pune accentul pe implementare pentru că Comisia și-a făcut uh, treaba, însă acum depinde de noi și Trade for All, dacă vrem ca această strategie Trade for All să se schimbe în viitor, trebuie să punem accentul pe implementare. În momentul în care avem reguli de că uh, atunci când negociem regulile, de exemplu, originile, regulile de origine, felul în care o companie poate să profite de aceste preferințe, trebuie să nu creăm un acord care să nu fie utilizabil în practică, în particular de către IMM-uri. Deci, cantitatea nu înseamnă neapărat uh, calitate. Și știu că deocamdată cifrele sunt bune, însă trebuie să punem accentul pe îmbunătățirea ratelor de utilizare, în special pentru IMM-uri. Un alt lucru pe care vroiam să-l subliniez și care a mai fost menționat este că comerțul poate să aducă beneficii directe, însă, bineînțeles, poate să aibă și dezavantaje. Întrebarea însă este ce facem cu aceste Uh, beneficii și se vor, uh, acestea vor fi distribuite egale în comunități și în societăți. Acest lucru ține și de politicile uh, adiacente. Trebuie nu, să avem un, o combinație a comerțului cu alte politici, com, Comerțul nu va rez- rezolva politicile comerciale, eh, politicile regionale, fiscale și așa mai departe. Și dacă ne așteptăm ca eh, politicile comerciale să le rezolve, ne înșelăm singuri și vom fi dezamăgiți pentru că nu vom atinge la rezultatele scontate. Și de, eu cred că trebuie să punem accentul mai degrabă pe ce poate face comerțul pentru a ajuta alte politici și vrem, bineînțeles, ca comerțul să aibă rezultate. Și ultimul punct ar fi în legătură cu schimbarea Trade for All, însă vorbim despre comerțul liber și comerțul echitabil. Cred că multe schimbări în ultima vreme țin și de practicile comerciale. Nu vorbim doar despre deschiderea piețelor, vorbim și despre felul în care deschidem piețe. Nu vorbim doar despre durabilitate, cu toate că acest lucru este un lucru prezent pe agenda tuturor, vrem să utilizăm comerțul pentru a corecta câteva dintre dezechilibrele de pe piață. Un an sau doi ani în urmă nimeni nu chestiona uh, statutul de economie de piață pentru China. Felul în care vedeam China s-a schimbat total și felul în care vedem comerțul. În strategia Trade for All, reprezintă și o schimbare de context, pentru că uh, contextul nu este corect, uh, contextul pentru companiile noastre și impactul asupra consumatorilor și a lucrătorilor nu este corect. Uh, nu concurăm pe picior de egalitate nici în interiorul Europei, nici în afara sa. Și acest lucru va trebui să fie abordat mult mai serios în viitor. Vă mulțumesc. Eu reprezint uh, Organizația Internațională a Muncii și la întrebarea ce diferențe se văd ca urmare a uh, adoptării uh, Trade for All de către Uniunea Europeană după 3 ani, dintr-o perspectivă a Organizației Mondiale a Muncii, OMM, accentul pus de către Comisie și, pe Parlament, și de Parlamentul European pe uh, prevederile legate de muncă în uh, acordurile comerciale este binevenită, pentru că uh, promovarea standardelor de bază OMM, uh, uh, ILO uh, re, reprezintă o susținere. De, vă reamintesc, este vorba de munca copiilor, muncă forțată, discriminare, inegalitate și libertatea de asociere și uh, negocieri colective. Includerea acestor standarde în acordurile comerciale um, um, ale Uniunii uh, este un aspect care este folosit și de alți parteneri comerciali și din 2013 80% din acordurile comerciale folosesc aceste dispoziții eh, și principii. Este vorba de standarde care au fost adoptate la conferința internațională a eh, standardelor muncii, unde sindicatele, organizațiile angajatorilor și guvernele din cele 138 de state convin aceste standarde. Este un uh, mediu concurențial echitabil internațional care trebuie să fie respectat. Odată ce s-au ratificat aceste standarde la nivelul unui stat, câteodată există o, o există o piedici și de aceea avem uh, un uh, organism de uh, monitorizare a respectării acestor angajamente tripartite. Partenerii comerciali prin instrumentul de comerț care face trimitere la standardele muncii folosesc această Uh, instrument pentru a îmbunătăți uh, lucruri cu partenerii noștri și ne-a ajutat ILO, uh, unde prin sistemul nostru de supraveghere am continuat dialogul cu statele care câteodată blocau discuțiile. Deci Câteodată am asistat la diferențe. V-am dat, vă voi da un exemplu și după aceea putem trece la alte subiecte, însă unul este Uzbekistanul și Parlamentul European a avut un rol semnificativ aici, unde uh, exista o problemă cu munca sezonieră a copiilor în recolta de bumbac uh, cu trei ani în urmă și din 2011 până în 2015 sau 2016 recent și în uh, doar câțiva ani prin uh, folosirea uh, influenței și prin stoparea protocolului în legătură cu bumbacul s-au pus, s-a pus presiune asupra acestei, acestui stat și Uh, combinat cu intervențiile ILO, unde Parlamentul European și Parlamentul European a insistat ca ILO să fie trimis acolo și că Uzbekistanul să primească delegația, am fost uh, uh, primiți în acest stat pentru că înainte a fost imposibil și doar câțiva ani au, s-au făcut îmbunătățiri și uh, și munca sezonieră a copiilor în acele șase săptămâni nu se mai întâmplă în mod sistematic, uh, după cum era cazul în trecut. Și mai recent, în 2016, Uzbekistanul a fost una dintre uh, ultimele state din jurul Europei care să își ratifice standardele de bază în domeniul muncii. Deci uh, s-a creat uh, o conștientizare uh, ceea ce se leagă de aspectele pe care le-am menționat. Este un proces pe, pe termen lung și instrumentul comercial este doar un instrument. Trebuie să fie făcut mai mult decât atât pentru a avea rezultate concrete prin parteneriat, dialog și asta face Organizația Mondială a Muncii. Vă mulțumesc. În câteva minute vom trece la întrebări din partea membrilor, uh, am câteva întrebări. Uh, aș dori să pun aceeași întrebare președintelui Comisiei. Cu câteva săptămâni, cu câteva luni în urmă, în urmă, Statele Unite și uh, Statele Unite și Uniunea Europeană au încheiat un acord pentru a evita tarife um, pe exporturile uh, Uh, comunitare. Domnul Lange a spus că trebuie să fim precauți uh, și a spus că facem un acord cu un stat care nu este semnatar al acordului de la Paris. Așadar, întrebarea mea este următoarea. Toate aceste măsuri sunt foarte bune, însă care este riscul uh, ca acestea să fie abandonate în momentul în care, în care apare, apar presiuni în ceea ce privește comerțul mondial. Well, the Paris Agreement is a sine qua non. Acordul de la Paris este un sine qua non în ce privește orice acord de liber schimb. Nu o să avem un acord de liber schimb cu SUA, cel puțin nu se întrevede, vom uh, negocia un acord limitat doar la bunuri industriale. Nu putem avea un acord de liber schimb din motivele pe care le-ați menționat și din alte motive. Acum încercăm să vedem dacă putem agrea o agendă pozitivă cu SUA, pentru că avem destule dezacorduri, dar poate reușim să găsim și lucruri pozitive. Asta discutăm acum. Discutăm despre cooperare în materie de reglementare, care ar putea să beneficieze să fie în avantajul nostru și al lor. Încercăm să deescaladăm tensiunile, să evităm taxe suplimentare și să încercăm să găsim o abordare constructivă. Dar nu încercăm în niciun caz să obținem un acord de liber schimb. În ce privește acordul de la Paris, nu cred că aș putea obține niciodată vreun mandat pentru negocieri fără să includ și acordul de la Paris și nici nu l-aș cere. Președintele, așa e, nimeni nu știe ce urmează să mai facă Statele Unite, ce măsură o să mai adopte. Cred că ideea cea mai bună este să încercăm să uh, aplanăm tensiunile, să fim cât mai calmi, dar uh, nu cred că putem să ne bazăm pe administrația uh, americană din acest moment. Cred că ei vor să rupă lanțul de valori global, vor să mute înapoi producția în Statele Unite și uh, vor ca ceilalți parteneri uh, global să aibă un rol cât mai redus. E cazul Chinei. Deci lucruri care nu sunt în interesul nostru. Noi vrem să avem uh, acorduri care să maximizeze relațiile comerciale și avem acordul cu Canada, care este un foarte bun exemplu. Din păcate, nu avem uh, în plan un acord uh, similar cu Statele Unite, dar oricum convorbirile sunt mai bune decât luptele, nu-i așa? Mulțumesc! O temă pe care aș vrea să discutăm este următoarea mulți au spus că se așteaptă prea mult de la acordurile comerciale, că acestea nu se ridică la înălțimea așteptărilor. Deci ce vreau să aflu este de ce sunt uh, aspecte pe care uh, acordurile comerciale nu le rezolvă sau uh, poate acordurile comerciale nu sunt suficient de bine scrise, trebuie schimbate. M-aș uita către uh, Uh, prima vorbitoare. Dacă poți să ne spui uh, de ce nu reușesc acordurile de schimb comercial să rezolve și problema drepturilor omului, de pildă. Așteptăm prea mult de la acorduri? Nu, nu. Uh, cu siguranță este loc de îmbunătățire a acordurilor comerciale. În același timp, nu putem să ne așteptăm prea multe de la ele. M-am uitat la efectele acordului cu Caraibe, care există de 8 ani nu s-au văzut prea multe efecte. Și nu e vina acordului în acest caz, dar e un exemplu bun de acord cu o țară săracă, pentru că este o situație complet asimetrică, trebuie să luăm în calcul gradul de dezvoltare a țării, nevoie de flexibilitate. Sunt uh, câteva norme pentru investitori în ce privește normele sociale și de mediu, deci se pun uh, obligații asupra investitorilor. Dar, uh, din păcate, nu s-au produs multe din efectele dorite și asta se întâmplă cu țările în curs de dezvoltare. Pur și simplu nu există capacitățile necesare până nu uh, cresc exporturile ca urmare a acordului comercial, nu se observă acest efect. Cu privire la celelalte instrumente, da, sunt uh, loc, lucruri de îmbunătățit. Trebuie să încercăm să îi compensăm uh, pe perdanți și avem instrumente în acest sens. Avem evaluarea de impact uh, evaluarea privind durabilitatea ex ante, care ne arată calitatea unui acord. Dacă calitatea e proastă, înseamnă că nu poți obține multe avantaje din el și mai este sigur și problema lipsei de voință politică. Aceste instrumente ar trebui să fie instrumente bune, iar Parlamentul, Comisia, statele membre ar trebui să le discute și să treacă concluzii de pe urma lor, lucru care nu se întâmplă. Un alt lucru care este inclus în strategia Trade for All, dar care nu a fost uh, exploatat pe deplin, e monitorizarea acordurilor comerciale. Odată ce ele intră în vigoare, să vezi ce se întâmplă cu ele. Și nu doar uh, să calculez cu cât au crescut importurile și exporturile, pentru că aici intervine problema încrederii. Ar trebui evaluat impactul uh, mai profund, cum se schimbă sectoarele vizate. De asta e bine să se facă această monitorizare. Până acum nu s-a prea făcut. În ce privește capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă, s-a investit multă energie în aceste capitole, în discuții, așa cum a spus și uh, vecina mea, dar uh, rezultatele sunt uh, sub așteptări nu sunt chiar revoluționare. De asta e bine să se estimeze de la început ce vrem să obținem și cât efort investim. Cred că s-a mers pe strategia rezultatelor imediate. UE poate ar trebui să se folosească mai mult de condițiile ex ante, să ceară partenerilor să-și îmbunătățească legislația în domeniul muncii, să adere la standardele de bază ale OIM înainte de intrarea în vigoare a acordului. Americanii, canadienii fac acest lucru. Și atâta vreme cât acordul nu este în vigoare și uh, se dorește uh, încheierea lui, se poate profita de acea voință politică. Uneori, uh, țara parteneră nu are capacitatea necesară și Uniunea Europeană poate ajuta țara respectivă prin cooperare la nivel tehnic pentru a-și îmbunătăți legislația și aplicarea ei. Și apoi mai e de luat o decizie dificilă dacă vreți să consolidați acordurile privind legislația muncii ca parte a celor comerciale. Pentru că dacă vreți să consolidați capitolele de comerț și dezvoltare durabilă, trebuie să mergeți pe un nivel mult mai concret. Columbia este un exemplu interesant. SUA a cerut Columbiei un plan de acțiune detaliat UE a introdus capitolul anume cu privire la dezvoltarea durabilă și implicarea societății civile, dar nu a dat în profunzime așa cum uh, ar fi trebuit uh, în ce privește măsurile pe care ar trebui să le ia Columbia, de pildă. Dar dacă cereți lucruri concrete, mai mulți uh, inspectori uh, ai muncii, mai multe vizite pe teren, Uh, mai mult uh, control în industria oțelului. Dacă doriți aceste lucruri, trebuie să le cereți și să mergeți acolo pe teren să constatați dacă ele se realizează sau nu. Dar asta e o decizie grea. O sarcină pe care trebuie să hotărâți dacă vă asumați, pentru că e un alt tip de acord și e mai mult decât o simplă punere pe hârtie a anumitor uh, cereri. Trebuie să trimiteți acolo echipe care să discute cu guvernul și apoi să intră în tot felul de alte probleme pe care nu vreau să le menționez, că am intra într-un detaliu prea mare. Un alt lucru însă care cred că s-ar putea face ca parte a condițiilor exante ar fi instituirea unui mecanism de reclamații. Mai ales acele țări care sunt membre a OCDE sau care lucrează cu OCDE-ul, ar trebui să existe așa ceva, pentru că orientările OCDE pentru companiile multinaționale cer să existe un punct național de contact, un fel de mecanism pe care societatea civilă poate să-l folosească să depună plângeri uh, sau să uh, reclame acele companii care nu lucrează în conformitate cu orientările OCDE. Iată un exemplu bun care poate fi luat drept model. Cu privire la sancțiuni, trebuie văzut dacă hotărâți să includeți probleme sociale și de mediu în acordurile comerciale. Eu nu sunt o uh, susținătoare a sancțiunilor comerciale pentru că cred că au un efect negativ mai ales asupra ocupării. Sancțiunile financiare însă ar putea funcționa, dar nu sancțiuni financiare în sensul că țara parteneră să plătească o penalitate Uniunii Europene, ci dacă țara respectivă nu respectă cerințele în privința dreptului muncii, să pună la dispoziție o sumă compensatorie care să fie folosită pentru a ajuta părțile interesate din uh, domeniul muncii în țara respectivă. Mai am un lucru, ați întrebat despre durabilitatea drepturilor omului. Cred că e important să le vedem într-o perspectivă mai amplă, pentru că acordurile comerciale au și ele limite. Sunt uh, multe lucruri care au legătură cu dezvoltarea și care merg mai departe. Schimbările climatice, evaziunea fiscală. Africa pierde mulți bani din cauza evaziunii, subvențiile, sectorul pescuitului și altele. Sunt chestiuni care trebuie avute în vedere și care cred că sunt uh, poate parțial mai importante decât aspectele comerciale. Aș vrea să mă uit către, mă uit către Luiza acum și să o întreb. Când uh, auzi uh, vorbindu-se despre condițiile exante și Um, capitole care se tot adaugă la acordurile comerciale, pentru că tu ai zis că poate cerem prea mult de la acordurile comerciale. Nu crezi că se dezechilibrează cumva balanța și companiile sunt împovărate cu tot felul de reglementări, de norme care nu le fac uh, viața deloc ușoară? Cum spuneam, Vrem cantitate, dar vrem și calitate. În sensul că nu e suficient să crească exporturile. E important să vedem că tot mai multe companii beneficiază de pe urma acestui lucru. Modul în care sunt negociate acordurile comerciale astăzi reprezintă un exercițiu foarte, foarte complex pentru că nu suntem singuri la masa negocierilor, deși credem asta. Ar trebui să încercăm să avem un model în materie de acord de liber schimb. Sau poate ar fi mai bine să spun că ar fi bine să existe o serie de teme acoperite în toate negocierile de acord de liber schimb. Lucru, lucru care nu este văzut la fel de către țările partenere, pentru că unele țări cele din OCDE sunt mai dispuse să crească nivelul sau numărul de teme uh, discutate într-un acord de liber schimb, să includă concurența și impozitarea, de ce nu? Fiscalitatea. Dar dacă discutăm cu o țară mai puțin dezvoltată și să ne uităm doar la India, nu putem merge atât de departe. Unul din uh, aspectele pe care nu îl putem nicicum uh, conveni cu India este capitolul referitor la durabilitate. India vrea să punem cât mai puține lucruri în acel capitol. Deci cât de departe putem merge e în funcție de țara cu care negociem. Și un alt lucru important pentru companii, cum spuneam, trebuie să ne asigurăm că acest uh, exercițiu nu aduce atât de multe poveri companiilor, în special celor mici și mijlocii, încât să devină prohibitiv. Avem o serie de acorduri de liber schimb în vigoare, trebuie să demonstrăm că ele funcționează, că aduc beneficii companiilor și lucrătorilor. Deci, ține de punerea în aplicare. Dacă normele sunt atât de complexe încât companiile nu le înțeleg, și de asta uh, Comisia are un rol foarte important aici, dar și noi ajutăm uh, și statele membre. Noi trebuie să explicăm acordurile și avem uh, acorduri tot mai stufoase. Cum le explicăm uh, companiilor. Cum le explicăm că trebuie să se înregistreze pentru a primi autorizație de export? Trebuie să urmeze regula asta și regula cealaltă dacă vor ca produsele lor să se califice. Deci devine tot mai uh, complicat pentru companii să înțeleagă acordurile de liber schimb și să tragă foloase de pe urma lor. Deci cred că una dintre provocările pe care le avem este aceasta și sunt de acord și cu partea referitoare la dezvoltarea durabilă, dar vrem să creăm un sistem eficient. Avem oare un sistem uh, eficient care dă rezultate sau um, nu facem decât să discutăm și să tot discutăm fără să producem rezultate concrete? Pentru că noi în Europa ne organizăm într-un fel care adesea foarte diferit de cel al țărilor terțe. În multe din aceste țări nu există societate civilă puternică. Putem folosi acordul de liber schimb pentru a crea o astfel de societate. Adesea nu știm cu cine negociem, nu doar cu sindicate și cu patronate. Deci există aceste diferențe. Nu putem să ne limităm la spune, gata, am încheiat acordul, o lună, două și va începe să producă efecte. Nu, e un proces foarte complex și cu cât e mai complex, cu atât cere mai mult de la noi. Dar ce e important este să ne asigurăm că nu producem doar un număr extraordinar de mare de acorduri complexe care nu dau roade și nu fericesc pe nimeni. Mulțumesc. Ar fi momentul să dăm cuvântul deputaților. Vă rog să fiți conciși, nu mai mult de două minute. Domnul Fielner, Mulțumesc! Politica comercială se simte mai bine decât eh, niciodată. Încheiem mai multe acorduri decât oricine altcineva. Se creează locuri de muncă, creștere, mai mult decât eh, atunci când am preluat eu mandatul, când se vorbea doar despre dezvoltare și nimic altceva. Dar aș vrea să vorbesc dintr-o altă perspectivă decât cea a panelului de invitați. Întotdeauna lumina strălucește mai tare când uh, se aprinde în întuneric. Dar asta se vede uh, în ce face SUA. Pentru că multe din succesele noastre, uh, precum succesul cu Japonia, nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă nu ar fi fost eșecul cu SUA. Mexicul n-ar fi funcționat dacă nu ar fi dat greș nafta. Sunt uh, destul de bune însă acordurile noastre, cel cu Japonia, uh, economia digitală, acordul cu investitorii. Suntem uh, oare siguri că nu o să repetăm eșecul pe care l-am avut cu Canada? Avem trade for all, comerț pentru toți, dar oare chiar așa este? Succesul nostru se datorează, de fapt, eșecului altora și folosim uh, oportunitatea pe care o avem acum în față pentru a obține cele mai bune acorduri posibile? Doamna comisar, doriți să răspundeți? E foarte greu de răspuns la această întrebare. Sincer să fiu, cred că a existat într-adevăr acest impact Președintele Trump a declarat că uh, comerțul e rău, războaiele comerciale sunt bune și asta înseamnă că de, doar el să câștige și alții să piardă. Lumea întreagă ar fi trebuit să reacționeze și să spună că nu e așa. Eu cred că a existat un impact pozitiv asupra acordurilor care erau îndepărtate, Japonia, Mexic, care erau gata de încheiere, dar care poate ar fi întârziat mai mult dacă nu ar fi existat acest impuls. Da, deci a existat o contribuție și cu siguranță a împins uh, restul țărilor să se alieze uh, ca reacție la atitudinea Statelor Unite. Deci da, eu cred că comerțul poate fi un lucru foarte bun, reciproc avantajos, ne poate ajuta, mai ales ne poate ajuta să salvăm sistemul OMC ce s-ar fi întâmplat dacă nu uh, ar fi existat aceste evenimente, nu știm, dar oricum eram foarte avansați în negocieri cu țări precum Canada și Mexic. Uh, sunt destul de bune acordurile pe care le avem? Probabil că nu, pentru că lucrurile se schimbă atât de repede încât nu reușim să ținem pasul. Înainte să le încheiem și să le perieze juriștii și să le traducă în toate limbile și să ajungă în Parlament pentru proceduri și apoi la statele membre, se consumă foarte mult timp. Și uh, ceea ce credeam noi că este un instrument extrem de avansat, se dovedește că nu mai e la fel de avansat. Uh, digitalul e doar un exemplu. Normele privind originea produselor, iarăși uh, este un lucru extrem de complicat. Încercăm să-l simplificăm. Deci, nu, acordurile nu sunt uh, cele mai bune, dar suntem și noi oameni. Doamna Schmidt, ați uh, spus multe lucruri uh, perfect uh, valabile, dar avem și o lipsă de resurse umane. Suntem prea puțini la DigiTrade. Nu suntem fizic în stare să urmărim toate lucrurile de care ați spus. Foarte multe dintre propuneri sunt pertinente, am luat notă, dar e și o chestiune de resurse până la urmă. Mulțumesc. O să preluăm o rundă de întrebări acum. Domnul Bachner. <clears throat> Ich möchte mich an ein paar konkrete Fälle. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la câteva cazuri concrete. Întâi, ați spus că în Uzbekistan situația e atât de bună pentru că s-a eliminat munca copiilor. Așa este, însă munca obligatorie uh, continuă, deci ceea ce înainte făceau copii, acum fac uh, niște oameni uh, obligați să o facă și nu prea au de ales. Aș vrea să mă refer și la alte încălcări ale dreptul, drepturilor omului. Sahara Occidentală. Curtea Europeană de Justiție a stabilit criterii foarte clare care nu sunt respectate în propunerea de acord. De exemplu, se vorbește despre spre faptul că sah- sahravii trebuie să aibă profit, uh, deci populația locală. Însă, uh, firmele uh, sunt ale coloniștilor marocani, deci populația locală nu are niciun fel de avantaj și de profit, numai mm, coloniștii. Apoi, um, trebuiau să fie întrebați, dar nu au fost, ci abia au fost informați. Apoi, să ne îndreptăm privi, privirile către Tibet. Dar cine se, se mai gândește la Tibet și mai dă doi bani pe Tibet? Apoi, uh, Africa. Produsele noastre agricole sunt cât se poate de subvenționate. Este cea mai mare uh, linie bugetară. Exporturile noastre agricole distrug foarte mult acolo. Um, ferme de pui, în unele state africane, zeci de mii de locuri de muncă au fost distruse prin exporturile europene de carne de pui, similar la lapte. În anumite uh, țări, producția proprie de lapte, practic, a fost stopată. Lipsa taxelor vamale Um, împiedică construcția unor uh, sectoare industriale proprii în, această, în aceste țări. Asta este și un motiv pentru uh, sărăcia uh, ce continuă în, în anumite state a, a, africane. Okay, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult, doamna Andrew Kene. Uh... Mulțumesc foarte mult. Aici, uh, în Parlament, la Comisia INTA, continuăm să ne dorim o ordine comercială globală um, bazată pe reguli, inclusiv um, acorduri de liber schimb cuprinzătoare. Astăzi vorbim despre beneficii, riscuri, provocări, așa să mă refer la unul dintre ele, și anume ce este pe ordinea noastră de zi de astăzi uh, mecanismul de screening pentru investiții străine. Um, prima dată când a fost propus acest uh, instrument, uh, Germania, Franța și Italia au trimis o scrisoare comisiei solicitând o abordare comună față de investițiile străine. Acum unul dintre inițiatori încearcă să uh, elimine, uh, să se retragă. Uh, Uh, Italia a spus că salută investiții uh, din uh, China. După cum știm, mai mult de jumătate, mai puțin de jumătate din statele membre au un astfel de mecanism de screening, de monitorizare, 13 din 28. Germania, Franța, Regatul Unit sunt țări care, le, care restricționează și însă țări precum Italia, uh, uh, încearcă să dea frâu liber investițiilor. Când, în Uniunea, Euro- când pe, în Uniunea Europeană, pe piața liberă, nu există schimb de informații referitor la investiții din state terțe, mai ales din partea unor companii de stat în infrastructură strategică, în tehnologie uh, strategică, acest lucru nu este normal. Când o companie de stat uh, deține controlul total asupra rețelei electrice a Portugaliei, uh, când 8% uh, din porturile europene sunt controlate de China, inclusiv uh, o bună parte din cele mai mari porturi, Rotterdam și uh, Anvers, dar și alte porturi, încearcă să obțină și alte porturi precum Prius. precum portul Pireu Asta este întrebarea mea. Care este situația actuală cu acest mecanism de screening? Credeți că vom avea un uh, acord? Uh, and I have... Ja, dank u wel, uh, meneer de moderator. Iedereen zijn koptelefoon even op. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. We zitten luisteren naar dit debat en ik dank alle sprekers. Am ascultat cu foarte mult interes această dezbatere și le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această dezbatere. Doamna Lina Car ne-a spus în mod uh, foarte clar că multe oportunități au fost ratate, dar că în ceea ce privește norm, și mai ales în ceea ce privește normele privind uh, dialogul cu societatea civilă. O întrebare către doamna Malmström. o regulă nerespectată, de fapt, nu înseamnă nimic. Doamna Malmström, vorbiți despre asta când vine vorba de arbitraj, dar există și acordurile cu sindicatele, uh, respectul drepturilor omului, dreptului muncii și nu putem uh, să uh, ne mulțumim cu acest gen de declarație. Schimbile comerciale sunt uh, o amenințare și la adresa climei. Exporturile pe distanță mare nu sunt pozitive pentru mediu. Ar trebui să uh, punem accentul pe circuitele scurte, comerciale scurte, uh, pe economia circulară. Regulile ar trebui să fie mai uh, stricte. Titlul acestei uh, reuniuni este Trade for All, comerț pentru toți, dar nu este cazul uh, este mai degrabă vorba de comerțul pentru marile uh, companii, marile industrii. Și nu sunt acestea cele care îmbunătățesc calitatea vieții și care vor apăra oamenilor și care vor apăra societatea civilă. Ne întrebăm dacă aceste acorduri de liber schimb sunt cea mai bună strategie pentru economia noastră, dar și pentru cetățeni, animale și mediu. Întrebarea mea este când politica comercială europeană va fi într-adevăr una pentru toți, pentru că nu este cazul acum. Iar pentru a încheia, când vor fi uh, finalizate mecanismele de arbitraj? Mulțumesc! Merci. Merci beaucoup. Uh, Doamna Arena, mulțumesc. Uh, am ascultat dezbaterea și mă uimește oarecum incapacitatea noastră de, la nivel politic de a ne da seama de urgența climatică. Ați spus într-adevăr, comerțul nu poate rezolva totul. Pe bună dreptate, însă dacă am reușit măcar să uh, vedem Um, ce contribuție are comerțul, cred că ar fi un um, prim pas. Comerțul și accelerarea comerțului nereglementat este um, un motor al schimbărilor climatice. Ne pune multe întrebări în ceea ce privește domeniul agriculturii, agribusiness, și modul în care agricultura intensă ne sărăcește solurile și în continuare continu- um, exportăm produse din această agricultură. Apoi, biodiversitatea mărilor și pământurilor. Avem situații dramatice în ceea ce privește biodiversitatea uh, în mări și oceane și totuși continuăm să accelerăm schimburile comerciale în domeniul pescuitului. Același lucru în ceea ce privește defrișările acordul cu Japonia. Japonia nu are regulile pe care noi le avem în Europa în ceea ce privește protecția pădurilor și Japonia este platforma internațională a spălării, să spunem așa, lemnului uh, din Asia de Sud-Est, unde se defrișează masiv și totuși continuăm uh, cu aceste acorduri. De asemenea, concurența neloială socială între lucrători. Producem acolo unde lucrătorii sunt cei mai puțin protejați organizăm un fel de concurență neloială între lucrători. Și o ținem tot așa și întrebarea mea nu este dacă suntem pentru protecționism sau liberalism. Întrebarea mea este instrumentul acordului de liber schimb este într-adevăr un instrument care ne permite să schimbăm modelul sau este un instrument care uh, ne, nu face decât să confirme modelul care astăzi ne duce spre pieire. Mulțumesc. Mai multe întrebări. În, înainte să dau cuvântul doamnei com, uh, comisar Laurent, aș vrea, uh, pentru că s-a vorbit despre aplicare, pentru că de multe ori uh, uh întregul sistem uh, ține atât de mult de implementarea regulilor existente. Ce părere ai despre posibilitatea de a aplica acordurile de liber schimb și mai ales aceste noi acorduri de liber schimb cu atât de multe capitole suplimentare. Uh, da, când vine vorba de acordurile UE, ele sunt aplicabile când vine vorba de aspectele comerciale, dar nu sunt aplicabile când vine vorba de forța de muncă și mediu, decât uh, printr-un fel de convingere uh, morală a celuilalt pot fi uh, um, aplicate unilateral prin clauzele de drepturile omului. Acestea sunt numite clauze politice de către Consiliu. Nu este adevărat. Sunt clauze de drepturile omului. Întotdeauna s-a făcut asta într-un context uh, apolitic. Deci există uh, diferite tipuri de aplicare. Nu există, nu e nevoie să existe uh, proceduri obligatorii pentru ca ele să funcționeze. Din sute de acorduri de liber schimb, numărul de cazuri uh, de litigii sub aceste acorduri dacă excludem câteva cazuri uh, nafta timpurii, um, sunt cam două. Asta nu înseamnă că acordurile nu înseamnă nimic. Aplicarea sau ă, impunerea aplicării ă, nu este totul. Dacă ă, se pune și se dezintegrează obligativitatea de la OMC, atunci acordurile de liber schimb vor fi mai importante. Însă, la nivel general, pentru a răspunde ultimei persoane care a intervenit și uh, antevorbitoarei sale. Cred că trebuie să facem o distinție între a folosi acordurile de liber schimb ca pe un băț cu care să lovim alte țări dacă nu respectă um, obligații care nu prea au uh, de-a face cu uh, comerțul. Asta, astea sunt sancțiuni, uh, condiționalități, exante, condiționalități exante și vedem că nu este o legătură pentru că se uh, aplică sancțiuni împotriva uh, unor produse care nu sunt uh, aceleași cu cele, de care, cele care nu ne plac. Deci acestea sunt sancțiuni. Apoi se poate limita piața uh, la produse care uh, sau pentru a exclude produse care uh, nu sunt făcute într-un mod care ne place, să zicem așa. Ce încercăm acolo să vizăm este să țintim subvenții de reglementare. Și asta corespunde cu um, vizarea subvențiilor financiare. Deci instrumente financiare pentru a, o, a face în așa fel încât statele membre să respecte norme sociale, e bine, sunt uh, lucruri diferite. Cred că nu trebuie să um, le amestecăm. Thank you very much. Uh, Doamna comisar, mulțumesc. Sper că veți avea timp și pentru studenți, pentru că eu vin uh, des și dumneavoastră mi adresați aceleași întrebări. Ar fi frumos să ascultăm și pe studenți. În ceea ce privește uh, acordurile de parteneriat, Uh, știți că ele sunt asimetrice, nu le cerem țărilor același gen de deschidere uh, precum noi le oferim. Și există elemente individuale, personalitate, pentru ca aceste țări să-și consolideze economia, să uh, exporte către noi, să-și creeze agenții de securitate alimentară și așa mai departe. Este un proces pe rol și mai ales în Africa urmărim integrarea regională, astfel încât acordurile noastre să ducă la o um, integrare regională pe care și, și doresc uh, statele africane. Doamnei Andrichene, în ceea ce privește monitorizarea, screeningul um, de investiții, um, Italia s-a înscris pentru acest screening. Mai au câteva întrebări, uh, dar negocierile sunt foarte uh, avansate obiectivul este să creăm un mecanism de partajare a informațiilor, dar decizia finală nu poate fi decât la statele membre. Comisia nu poate să spună da sau nu uh, unei investiții. Însă, uh, știm că există unele probleme cu anumite țări care investesc. În ceea ce privește uh, punerea în aplicare și caracterul obligatoriu. Există sancțiuni, dar nu sunt uh, sancțiuni uh, așa cum le-ar dori doamna Car și ea știe foarte bine, pentru că sunt state membre care nu vor astfel de sancțiuni ci de asemenea pentru că nu credem că ele sunt uh, valabile. Nu suntem siguri că funcționează. Vrem să folosim mai mult soft power, să discutăm cu țările și în funcție de circunstanțe să uh, Uh, încercăm să le convingem să aplice regulile de muncă, de mediu uh, și așa mai departe. Și eu uh, cred că funcționează. Tocmai ne-am întors dintr-o misiune în Peru și ei um, interacționează, dialoguează cu societatea civilă cum nu au mai făcut-o până acum. Întotdeauna durează ceva timp. De asemenea, Columbia, Georgia, n-au avut aceste legături cu societatea civilă și au acum. Eu aș spune că sindicatele funcțio- func- funcționează, uh, că comerțul funcționează, uh, creează locuri de muncă. Întrebați Spania, Portugalia, comerțul le-a ajutat să uh, iasă din criză. De asemenea, sunt de acord cu cele spuse că trebuie să ne concentrăm uh, asupra perdanților, dar nu-mi place să folosesc acest cuvânt, cei care nu reușesc să fie incluși. Însă Comisia are instrumente limitate, dar discutăm asta. Am discutat-o la Parlament, am discutat uh, cu statele membre. Uh, am încercat să vedem cum putem să ne concentrăm pe competențe, um, um, inclusivitate, mai mult decât am făcut-o până acum, pentru că, bineînțeles, aici am uh, eșuat uh, în multe domenii și am dezamăgit mulți oameni. Acestea sunt câteva lucruri pe care doream să le spun. Voi merge spre public acum și am să mă adresez uh, studenților care au pregătit uh, întrebări. V-am fi recunoscător dacă uh, ați putea să le adresați destul de repede. european Mulțumesc, sunt student la Universitatea din Leuven. Doamna comisar Manstrom, ați vorbit despre salvarea sistemului multilateral în lumina acțiunilor Statelor Unite în legătură, împotriva Chinei în legătură cu încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, vă uh, gândiți la uh, aplicarea acestui, acestui sistem? Ce poate face Uniunea Europeană dacă uh, sistemul OMC nu asigură Uh, respectarea aceste, acestor reguli și câtă încredere aveți că OMC are instrumentele necesare, în special în legătură cu China. Și o întrebare de aici. Uh, mă numesc Dimitri Stefano, sunt împreună cu colegul meu, uh, reprezentăm Universitatea pentru Studii Europene. Știm că doamna Malmström a solicitat mai multe responsabilități în afaceri comerciale și după negocierile dintre președintele Statelor Unite și președintele Comisiei, în, din punct de vedere al Parlamentului, ă, sunteți de acord cu această perspectivă, chiar dacă reprezintă începerea unui război comercial. Deci Parlamentul European va susține uh, Comisia uh, cu tarife de retaliere în ceea ce privește bunurile americane? Cum se vor putea reconstrui relații între cele două state? Ne protejăm de protecționism sau de populism în forma unor noi bariere tarifare? Vă mulțumesc! Okay, thank you. Vă mulțumesc pentru că timpul este limitat. Putem să combinăm aceste întrebări cu întrebările din partea membrilor, întrebările restante. Vă mulțumesc. De fapt, uh, uh, uh, dumneavoastră numărați minutele până la prima mențiune a Brexitului. Eu număram minutele până la menționarea, prima mențiune a IMM-urilor. S-au menționat doar de două ori IMM-urile, însă au menționat foarte bine și cred că ar trebui să discutăm de bariere în calea accesului IMM-urilor, dacă aceste IMM-uri pot să utilizeze acordurile de liber schimb, cum beneficiază de pe urma acestui acces, uh, au suficiente informații, bariera lingvistică, poate chiar barierele lingvistice afectează IMM-urile europene, unde există potențialul de a crește eficiența acordurilor comerciale. Poate mă înșel, dar uh, cred că 90% din timp discutăm despre uh, capacitatea noastră de a exporta, exporta standarde și valori, dar nu ar trebui să discutăm și despre capacitatea noastră de a exporta bunuri și servicii, pentru că până la urmă acordurile comerciale ar trebui să privească bunurile și serviciile și dacă nu funcționează pentru companii sau pentru întreprinderi și IMM-uri, atunci nu vom putea să avem rezultatele așteptate de către Mm, toate rezultatele sociale și de mediu foarte importante, însă până la urmă trebuie să ținem cont de companii pentru a avea aceste rezultate în vedere. Uh, dumneavoastră, doamna comisar, ați menționat uh, recapătarea încrederii și de asemenea uh, răspândirea beneficiilor globalizării. Aceste mm, beneficii ar trebui să fie și în interiorul Uniunii Europene între IMM-urile din Est și Vest, eh, dacă mm, nu este același lucru între un IMM din Suedia sau din Finlanda sau din Portugalia sau din România. Există diferențe majore. Această zi a eh, politicii comerciale a devenit un uh, instrument foarte important pentru a avea o uh, politică comercială coordonată. Domnul Hansen, vă mulțumesc de vreme ce că comentăm ceea ce s-a discutat până acum. Dați-mi voie și mine, mie să comentez asupra celor spuse până acum. Sunt de acord cu doamna Santos că Trebuie să promovăm comerțul, însă că nu depinde de politica comercială să uh, rezolve toate problemele din lume. Este o observație foarte importantă pe care ați făcut-o. Însă este vorba aici și de promovarea no- valorilor noastre în afara uh, Uniunii Europene, în, de exemplu în acordul de parteneriat economic cu Japonia. În Japonia e, uh, se împotrivea uh, capitolului mm, privitor la deșeurile marini, maritime. Uh, acum, chiar Japonia a introdus acest capitol pe agenda. Deci există uh, un efect pozitiv al acestor acorduri comerciale și este un lucru foarte important de spus. Eu sunt raportor din, din umbră în partea PPE-ului am uh, postat pe Facebook uh, ceva în legătură cu acest subiect și multe comentarii uh, mi-au spus că doar marile comentarii vor beneficia și, bineînțeles, am spus că da, este adevărat, însă avem un capitol special pentru IMM-uri, care este foarte important. Și după aceea oamenii au întrebat care va fi creșterea economică, 0,8% din PIB, și într-adevăr, pare puțin, însă dacă creezi creștere economică, crești loc, creezi locuri de muncă, ceea ce este uh, un progres social care trebuie avut în vedere. După aceea, ce parteneri comerciali căutăm? Pentru că nu există partenerul comercial perfect. Chiar dacă te uiți la alte state europene, unele nu respectă pe deplin statul de drept, altele nu respectă alte aspecte. Deci unde vom găsi partenerul perfect? Ultima observație legată de transparență și aș pune-o studenților prezenți aici pentru că transparența a crescut, acum putem uh, obține informații în legătură cu negocierile în curs. Săptămâna trecută am fost cu niște, câțiva eurodeputați la o reuniune și un eurodeputat întreba dacă de documentele sunt disponibile. Da, din decembrie anul trecut, dar nici măcar eurodeputații nu știu unde să găsească aceste, docu- aceste documente sau Adevărul este că trebuie să ne dăm seama cum și, și dumneavoastră trebuie să promovați beneficiile unui asemenea acord comercial. Ce aveți nevoie pentru a promova mai bine aceste lucruri? O ultimă întrebare din partea domnului Miniatu. Am cer scuze foarte multe lucruri în același timp. Vă mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit. Cred că este o dezbatere care a avut un uh, conținut foarte bogat. În primul rând, eu văd uh, jumătatea plină a paharului. Eu cred că s-a avansat în multe direcții în ceea ce privește politica comercială, conținutul acordurilor comerciale, în extinderea perspectivei, în ceea ce privește apărarea drepturilor omului, există uh, un regulamente foarte bune, cum ar fi cea în legătură cu mineralele din zone de conflict și uh, interzicerea uh, comerțului cu statele care folosesc tortura și pedeapsa cu moartea. Sunt pași importanți Însă este vorba atât de conținut cât și de implementare. Eu aș aborda o altă tematică decât cea de până acum. Politica comercială mi se pare un instrument foarte important din punct de vedere al geostrategiei politice. Uh, Uniunea Europeană nu poate să aibă o pondere relevantă în, la pe plan internațional fără a avea o pondere economică. Și aici trebuie să ținem cont pe de o parte de China. În ultimii 15 ani a devenit cea mai mare putere mondială, a depășit Uniunea Europeană în acest sens. Și cu toate că Statele Unite rămân prima putere economică mondială, distanța și ponderea pe care o reprezintă aceste economii în PIB-ul global s-a uh, uh, redus la o diferență de doar câteva puncte procentuale și Trump cred că încearcă să uh, devină din nou marea putere mondială. Nu este doar America First, ideea lui este America Only, însă pentru a ajunge la acest obiectiv are o strategie foarte bine definită, interesele comerciale împreună cu ale Statelor Unite, împreună cu o politică fiscală ca întreprinderile să se întoarcă în Statele Unite, o, și o politică de uh, atac în, în apărarea intereselor strategice ale Statelor Unite. Eu uh, Uh, mi-aș dori o strategie globală de apărare a poziției noastre geostrategice din partea Uniunii Europene. Dacă nu avem o dacă nu avem mai multe um, resurse, uh, noi la Comisia Buget uh, întotdeauna vrem resurse mai mari pentru ca nu fi lipsa de resurse cea care justifică lipsa de acțiune în domeniul comercial. Însă, de asemenea, ar trebui să avem uh, o mai mare coordonare cu politica de infrastructuri, pentru că uh, astfel vom avea o regiune cu o capacitate competitivă care să își mențină poziția strategică și care să, poate, care să poată apăra principiile uh, Uniunii Europene. Mi-aș, dori, mi-aș dori Eh, să știu care sunt pozițiile dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc. <laughs> Sorry. Um, I think most of the questions... Da, cred că majoritatea întrebărilor mi-au fost adresate domnului de la UFP. Nu, nu, dumneavoastră ați pus prima întrebare, de fapt. Bineînțeles că nu putem fi niciodată siguri de, în legătură cu decizia finală a OMC, însă înainte de a aduce orice stat la OMC avem o examinare foarte solidă și suntem destul de siguri că acționăm corect. Problema cu uh, OMC este că organul de apel uh, dacă nu se întâmplă ceva, uh, va încerca să înceta să existe anul viitor. Nu este vorba aici doar de China. Dacă nu există organ de apel, atunci înseamnă că avem o criză. Deci, uh, acum încercăm să vedem dacă există propuneri pe care, prin care să salvăm acest organism de apel și uh, Problema este că nu avem reguli moderne în OMC și foarte multe lucruri de pe care le acuzăm, de care acuzăm China nu sunt acoperite în, reguli, în regulile actuale. Deci asta ar trebui să redactăm împreună cu Statele Unite și cu Japonia noi reguli pentru a vedea dacă avem o propunere convenită cu care să uh, Uh, venim în fața celorlalte state și să solicităm Chinei să își asume responsabilități, pentru că altfel OMC devine doar un organism învechit. Și cred că domnul Lange vrea să pună aceeași întrebare. Dacă Statele Unite ar impune uh, tarife pe automobile și pe piese de schimb, ceea ce sperăm să nu se, se întâmple, da, vom lua măsuri. Sperăm să nu, pentru că atunci se va escalada conflictul, însă ar fi uh, niște măsuri ne, uh, nejustificate. Nu se poate spune că exporturile uh, noastre de automobile în Statele Unite reprezintă un risc de securitate. Bineînțeles, Comisia poate să acționeze doar cu acordul complet al statelor membre în ceea ce privește IMM-urile, domnule Winkler, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. Le-am menționat în discursul meu, însă nu le-am dat suficientă atenție. Ar trebui să punem mult mai mult accentul pe ele. Am încercat să avem puncte de contact în fiecare stat, am încercat să ne angajăm uh, cu reprezentanțele IMM-urilor, am încercat să avem uh, un sit uh, internet foarte util, însă sunt milioane de IMM-uri. Deci trebuie să uh, lucrăm și mai mult cu statele membre, cu întreprinderile pentru a răspândi aceste informații, să încurajăm pe cei care vor să facă comerț cu exteriorul, să o facă și să-i susținem. Însă aveți dreptate, trebuie să facem mult mai mult în acest sens. În ceea ce privește întrebarea IMAS era mai mult un fel de propunere. Aici încercăm la comisia noastră să avem o strategie mai, comercial, mai coerentă în ceea ce privește comerțul, dezvoltarea, o strategie mai largă în legătură cu alte state. Unele sunt state partenere, alții sunt parteneri strategici cu care avem o strategie mai uh, integrată cu care avem un parteneriat mai pe termen lung și mai larg. Însă lucrăm în acest sens împreună cu colegii mei și, bineînțeles, încolo tinem. În plus, da, susținem Susținem măsurile împotriva tarifelor impuse la oțel. Și examinăm de aproape uh, situația de pe piață. Este foarte clar că noi, europenii, trebuie să avem o atitudine clară față de Statele Unite, uh, să avem o poziție mai bună decât Canada și Mexic, și pentru mine este foarte, foarte clar că uh, în răspunsul la America First trebuie să fie Europa Unită. Dar vreau să spun un lucru sunt, pentru a răspunde la un lucru pe care l-a spus doamna comisar Manstrom în legătură cu resursele limitate. Da, cu toții ac- acționăm cu resurse limitate. Uh, Însă un, o modalitate relativ simplă pentru a îmbunătăți monitorizarea acestor acorduri este să uh, dăm mecanismul uh, părților implicate pentru a uh, extrage mai multe informații. Și atunci nu trebuie să cauți informațiile, informațiile ți se aduc la cunoștință de către actorii implicați. De asemenea, în ceea ce privește sancțiunile, toată lumea, discutăm despre ele de trei ani, însă niciodată nu au fost folosite. Când uh, se negocia de TTIP, am avut o întâlnire cu o negociatorul pe probleme de muncă Eh, când am întrebat în legătură cu sistemul Statelor Unite și sancțiunile care existau acolo și ne-au spus că dacă nu ar fi existat sancțiuni, cine ne-ar fi luat în serios? Nu este necesar să încep să utilizez sancțiunile imediat, însă în final reprezintă un mecanism care eh, face ca partenerul tău să te ia mai în serios. Dacă există eh, până la urmă ceva disuasiv. În ceea, atunci când se vorbea despre mm, jumătatea plină sau goală a paharului, până la urmă și perspectiva mea este una, una pozitivă. Comerțul nu va rezolva toate problemele, însă trebuie să ne amintim că acum avem agenda ONU 2030 cu obiectivele de durab- dezvoltare durabilă pentru toată lumea, inclusiv partenerii noștri comerciali. Toate, toții, cu toții sunt acolo și atunci când negociem uh, uh, acordurile de comerciale, trebuie să ne gândim la contextul mai larg și trebuie să ținem cont de faptul că comerțul pe care îl solicităm este unul corect, uh, bazat pe reguli și care respectă uh, drepturile omului, drepturile de mediu, drept, drepturile uh, muncii și care susține aceste drepturi și nu le ignoră. Um, actually, can I just um, ask a follow-up on that, which... <coughs> Aș pune o întrebare suplimentară în legătură cu domeniul muncii. Recent, SUA a mers mult mai departe uh, decât uh, ce știam noi în uh, condițiile exante la NAFTA. Face un fel de management la nivel detaliat, micromanagement. Cei care lucrează pe salarii de mizerie. Sunteți de acord cu astfel de abordare și dacă nu, de ce nu? E întrebare care valorează un milion de dolari. Dacă ar putea cineva să înțeleagă ce urmărește SUA, ar avea dreptul la acest milion. Noi vorbim cu colegii din SUA, cei din sindicate și de la alte niveluri și îi rugăm să ne explice ce se urmărește prin acest, această cerință ca un anumit procent din orice s-a produs uh, trebuie să fie produs de un muncitor, lucrător care câștigă o anumită sumă de bani pe oră. Nimeni n-a reușit să ne explice în ce constă această idee. Acum, sigur, într-o lume ideală, de fapt, în, în lumea de astăzi, um, nu se mai produce un bun de la cap la coadă într-un singur loc, ci uh, sunt produse părți în diferite locuri și asamblate. Dacă părțile componente sunt produse în SUA și apoi asamblate în Mexic, nu știm cum s-ar aplica. De fapt, nu știm ce înseamnă sau care e ideea din spate. Aș vrea să mă refer nu neapărat la acest exemplu, dar la OEM am uh, văzut uh, cum funcționează acordurile de liber schimb în domeniul muncii. UE nu are sancțiuni, în schimb SUA și Canada da. Rolul nostru este să oferim asistență tehnică, să sprijinim procesul pe termen lung, pentru că e vorba de modificarea legislației din țara respectivă, de construirea de capacități, uh, stimularea partenerilor sociali, sau chiar uh, susținerea IMM-urilor pentru a realiza toate obiectivele. Noi nu avem o poziție uh, cu privire la natura sancțiunilor, dacă sunt bune sau nu sunt bune, dar uh, încercăm să le folosim în atingerea obiectivelor pe termen lung. Ce vreau să subliniez e că E important să se construiască încredere și să se ajungă la locuri de muncă decente, benefice pentru toată lumea, iar acest lucru se poate realiza prin comerț, prin celelalte politici, prin cooperare la nivel tehnic. Se poate combate excluziunea socială și inegalitatea. Ați vorbit despre sancțiuni. Uh, despre mecanismul uh, de pedeapsă. Noi, la OIM, suntem un uh, organism uh, de monitorizare mai degrabă. Deci nu avem capacitatea de a impune sancțiuni. Atunci când la noi se ia o decizie, uh, se critică o anumită țară, dar nu se oprește orice contact cu țara respectivă. Continuăm să lucrăm cu respectiva țară. Deci și noi avem un fel de sancțiune, dar uh, suntem uh, organizație care lucrează tripartit. Ne putem însă pune în uh, locul țării respective, să încercăm să le înțelegem, să înțelegem poziția, dar ce vrem este să nu pierdem contactul cu țara respectivă, deci privim cumva pe termen lung. Asta am vrut să adaug. O întrebare foarte concretă. De pe timpul când uh, lucram la Washington, când democrații au preluat controlul uh, în Camera Reprezentanților, și au început să redacteze legislație inclusiv în domeniul muncii. Exista uh, temerea că SUA însăși uh, va fi sancționată pentru că nu respectă toate prevederile din convențiile OIM. Așadar, întreb, în ce măsură sunt obligatorii convențiile OIM asupra țărilor uh, și țărilor în curs de dezvoltare? Puteți repeta? Pentru că și uh, SUA um, ar fi putut ajunge să fie condamnată pentru că încalcă prevederile OIM. Um, sunt multe țări bogate care se găsesc în această situație, care nu ratifică convențiile OIM ca să nu fie pedepsite că le încalcă? Într-adevăr, nu toate țările bogate au ratificat uh, convențiile de bază al OIM. SUA e printre ele. Și uh, Canadei i-a luat foarte mult timp să le ratifice. E o uh, nevoie de modificare a legislației naționale, e un proces complicat de ratificare pentru că sunt mai multe provincii, fiecare trebuie să ratifice, e dificultatea sistemului federal. Și atunci OIM poate interveni uh, asigurând uh, sprijin tehnic. Dar o țară care are acord de liber schimb și care dorește ca și alte țări să respecte lucruri pe care tu însuți nu le respecti, e bine, asta nu duce deloc la creșterea încrederii. Nu duce la condiții reciproce. Revenind la întrebarea dumneavoastră, ce am constatat noi la OIM este că put, putem uh, pune presiune asupra celor în curs de dezvoltare, presiune care în timp uh, ar putea duce la efecte pozitive pentru că ar crea beneficii pentru ele. Văd că mm, uh, vorbitoarea de la cel capăt este de acord cu mine. Duce până la urmă la câștiguri de productivitate și la o mai mare participare a publicului larg din uh, câmpul muncii, atât femeile cât și bărbații, dar mai ales femeile. Însă mai avem multe de făcut, uh, trebuie să continuăm cercetarea, studiile pentru a le, a, pentru a documenta mai bine aceste concluzii. În ce privește remunerarea 6 dolari pe oră, ă, nu funcționează, ă, e clar, pentru că se obține un ă, beneficiu doar pentru nafta, pentru muncitorii muncitorii din, din SUA. Mi se pare că atunci când exporți standardele tale, care e diferența dintre a forța alte țări să adopte standardele tale în materie de reglementare și a le forța să adopte salariul pe care îl acorzi tu? Dacă mergi mult prea departe pe calea aceasta a promovării uh, propriilor valori, trebuie să transferi și toate normele de securitate sociale, tot ce vine cu ele. Asta înseamnă că mm, crești cheltuielile pentru concurenții tăi. Trump ă, nu se sfiește să recunoască ceea ce vrea să facă și cam asta ă, va face. Așa va reda măreția Americii. Interesant aspect. Eu când am mers în țări în curs de dezvoltare și le-am întrebat despre exporturi, despre exporturile din UE, foarte adesea am primit reclamații în legătură cu standardele fitosanitare. Cei din Mali au folosit uh, foarte des cuvântul aflatoxină pentru că singura recoltă din care ei puteau câștiga bani a trebuit să fie distrusă din cauza aflatoxinei care venea din UE. Acum, sigur că se poate spune că trebuie făcut un compromis între obiectivele de dezvoltare durabile, drepturile omului și uh, dezvoltare durabilă. Aș dori să adresez această întrebare invitațiilor. Aș spune că da, aș spune și că nu. Totul uh, trebuie văzut prin prisma standardelor. Durabilitatea are trei piloni. Comunitatea internațională a discutat în 2015, atunci când au fost uh, adoptate obiectivele de dezvoltare durabile că nu are sens să ne uităm la un singur pilon, pentru că nu poate exista dezvoltare durabilă dacă luăm în calcul doar uh, factori economici sau doar factorii de mediu sau doar factorii de dezvoltare, ci trebuie să-i luăm împreună pentru a formula o politică coerentă. Sistemul nu funcționează decât dacă luăm toți cei trei piloni împreună. S-a uitat acest lucru. Astăzi nu mai pot spune că există o supraîmpovărare a relațiilor comerciale cu chestiuni de mediu și sociale. Pentru că toate trei trebuie luate împreună. Nu înseamnă că dai uh, prioritate în mod special economiei sau aspectelor sociale sau mediului. Toate trebuie luate împreună. Cu privire la standarde, Sigur că pentru multe țări în curs de dezvoltare e dificil să se conformeze la standarde, de aceea e nevoie de multă asistență. Pe de altă parte, cum a spus uh, cineva mai devreme, dacă cerem acestor state să adopte standardele respective, le ajutăm să se ridice și să ofere uh, o protecție mai mare consumatorilor. Deci este o, o chestiune care ajută la dezvoltarea societăților, o problemă de dezvoltare de bază. Uneori, în țările în curs de dezvoltare, se vede că trebuie să facă față unor standarde private. Marile lanțuri de supermarketuri europene, atunci când uh, se aprovizionează de la furnizori, cer uh, o serie întreagă de standarde să fie respectate. Deci, standardele respective ajută țările sunt cumva îndemnate să-și creeze propriul set de standarde stricte e și în interesul lor. Este un uh, domeniu important pe care țările industrializate trebuie să îl uh, promoveze în aceste țări în curs de dezvoltare pentru a crea infrastructură industrializate. Doamnă comisar, ce părere aveți despre introducerea unui salariu de minimum 13 euro pe oră în acordurile comerciale. Dar um, poate că ar trebui să uh, punem în acordurile comerciale costul de a avea relații comerciale cu UE, inclusiv respectarea regulamentului privind protecția datelor personale. Da, e adevărat, pe de o parte, Poate că în acordurile noastre comerciale uh, ar trebui să avem uh, ceva în legătură cu salariul pe care ar trebui uh, să-l asigure lucrătorilor. Mă, nu știu dacă putem veni cu o cifră exactă. Ce ați spus despre Mali, însă, e ceva ce am auzit și eu și ține de reglementările în domeniul fitosanitar uh, care vine din nevoia de a îi proteja pe consumatorii europeni și nu cred că ar trebui să facem compromisuri aici. Ce facem, așa cum s-a spus, e să investim foarte mult pentru a le ajuta pe aceste țări să își uh, înființeze propriile autorități de siguranță alimentară sau un echivalent, pentru că asta ne ajută pe noi și îi ajută pe ei să aibă relații cu alte uh, țări din lume, pentru că Astfel își creează acea ștampilă a calității. E adevărat, Uniunea Europeană e un uh, comerciant de talie foarte mare, sunt și standarde internaționale. Uh, uneori apelăm la aceste standarde internaționale sau standarde americane când sunt mai înalte. Avem și legislație greu de aplicat. În GDPR, atunci când a fost adoptat, nu s-a gândit nimeni că o să fie un instrument uh, comercial. Dar uh, acum și uh, aceste țări trebuie să își adopte legislație de protecție a datelor cu caracter personal. Iar scandalurile recente din anii trecuți au arătat clar că e nevoie de asta și în alte țări. Japonia lucrează la o legislație proprie privind protecția datelor și alte țări au urmat exemplul. comerțul trebuie să fie inclusiv, așa cum ne dorim prin însăși titlul uh, reunii noastre, dar nu e vorba numai despre comerț. Și poate limita este chiar 16 euro pe oră, dar nu cred că o să reușim să impunem asta în următorii ani. Problema datelor este una foarte controversată, am luat-o ca exemplu. Unii de la DigiTrade spun că ar fi bine să se scrie mult mai explicit normele din uh, acordurile comerciale, așa cum face SUA. Și atunci, măcar uh, se poate opta în mod informat uh, în legătură cu datele pe care le exportăm. Deci există o astfel de clauză cu privire la date în acordul de liber schimb ale Uniunii Europene. Avem echivalente în TPP, de pildă. Sunteți de acord? Aș fi de acord, dar e un compromis pe care trebuie să îl uh, agreze multe părți interesate. Dar putem să ne gândim la asta pe viitor. Lisa, dacă pot să te întreb care este punctul de vedere al uh, companiilor, al mediului de afaceri, pentru că știu că uh, companiile nu le plac regulile și normele care se tot adună. Având uh, un nivel de reglementare atât de înalt la noi, nu e oare și un avantaj competitiv? Pentru că companiile se plâng la început, dar după o vreme constată că de fapt le ajută. E adevărat? Există această dinamică? Nu avem o agendă de reglementare, ci mai degrabă o agendă pentru o mai bună reglementare. Există o diferență între cele două. Revin, nu e vorba doar de sumă, de cantitate, ci și de calitate, la fel și la acordurile comerciale. Trebuie să ne asigurăm că ele sunt eficiente reglementările sunt importante atâta vreme cât își îndeplinesc scopul și sunt uh, complet de acord. Trăim într-o societate în care avem standarde ridicate în materie de mediu, materie socială, protecția consumatorului. Iar companiile europene s-au adaptat la aceste standarde, vor continua să se adapteze și vor crea tehnologiile necesare care să ne permită să realizăm toate aceste condiții, să îndeplinim standardele. Vorbind despre atenuarea impactului schimbărilor climatice, multe lucruri trebuie să vină tocmai de la mediul de afaceri, de la tehnologia pe care noi putem crea. Deci lucrăm la acest lucru. Dar nu vrem ca reglementările adoptate să împiedice inovația. Asta e important pentru noi, pentru comunitatea de afaceri, e una din cerințele cheie. Adoptați reglementări, dar care să fie utile pentru consumatori, pentru cetățeni, reglementări care să nu ne împiedice, să nu reprezintă un obstacol în uh, activitatea noastră, inclusiv în străinătate. Deci asta e întrebarea. Folosim aceste reglementări pentru a ajuta pe cetățeni sau pentru a obstacola companiile care își doresc să fie competitive? Cu privire la date, includerea lor în acordurile comerciale, suntem uh, foarte departe de scenariul ideal – subliniez uh, că protejarea caracterului privat e important, dar vedem că suntem tot mai amenințați de atacuri cibernetice, inclusiv companiile se confruntă cu criminalitate cibernetică. Noi ne confruntăm în fiecare zi cu pericolul furtului de proprietate intelectuală și trebuie să putem să ne apărăm. Deci nu doar uh, caracterul privat al datelor, ci uh, protecția datelor e importantă pentru noi și trebuie să fim inovatori pe viitor. Dacă nu ne protejăm capacitatea de a inova, suntem condamnați. Mulțumesc! Could you state your name? Uh, hello again. Uh, well, my question is... To... Uh, Aș avea o întrebare către doamna Malmström se referă la modernizarea instrumentelor de protecție comercială a Uniunii Europene. Uniunea Europeană în ultimii cinci ani a încercat să modifice regulamentele aferente. Acum avem doi, două nouă regulamente europene. Multe țări au acuzat Comisia Europeană de protecționism din cauza lipsei de definiții în ceea ce privește distorsiunile ciclice din instrumente. Mă întreb dacă modificările la aceste regulamente sunt uh, în conformitate cu regulile OMC. China este una dintre țările care a contestat acest uh, lucru. Mulțumesc! Doamna comisar, nu știu dacă sunt atâtea țări care ne acuză. Am auzit uh, că este vorba de China, dar nu știu să fie și altele. Aceste regulamente aduc mai multă claritate, mai multă transparență, mai multă inclusivitate, proceduri mai rapide la cererea statelor membre. Este, sunt regulamente care au fost adoptate împreună cu statele membre știu că au existat uh, plângeri din partea uh, Chinei, uh, ne-au um, au depus plângere împotriva noastră la OMC, să vedem ce se va întâmpla. Nu știi niciodată ce se întâmplă la OMC, însă când adoptăm legislație, um, punem accentul pe conformitatea acesteia cu dreptul internațional. Dacă noi am uh, crezut, uh, noi am considerat că e, um, regulamentele noastre sunt în conformitate cu regulile OMC. Alții au vrut uh, să ne ducă în instanță, vom vedea care va fi rezultatul. Nu, <laughs> Aveați și dumneavoastră o întrebare, dacă nu? Așa, în ceea ce privește interacțiunile UE cu China, Cred că Uniunea Europeană încearcă să fie o punte între Statele Unite și China. Două țări care, de fapt, nu prea își vorbesc. Se încearcă o relație trilaterală, dar în același timp și o menținere unei relații bilaterale cu China. Cum se poate menține această cale de mijloc, având în vedere cât de explozivă a devenit uh, situația uh, Uh, știu că am înțeles că Uniunea Europeană poate e mai puțin entuziastă decât Japonia, care a avut ideea față de acest uh, lucru. Cum ar uh, trebui să se gestioneze această relație simultană? Nu vrem să fim, spune doamna comisar, într-o situație în care să trebuiască să alegem între Statele Unite și China. Noi alegem sistemul multilateral, încercăm să vorbim cu toată lumea. Din motive istorice politice și altele, și, și nu numai, avem mai mult în comun cu Statele Unite decât cu China. Și partajăm unele dintre criticile Statelor Unite la adresa Chinei, însă nu suntem deloc de acord cu metodele folosite. Credem că situația trebuie rezolvată în sistemul multilateral. Dacă putem contribui la a aduce la aceeași masă aceste țări, ar fi fantastic nu-mi fac iluzii că va fi ușor, nu avem un plan pentru asta, pentru că în momentul de față, după cum ați spus, aceste două țări nu își vorbesc, dar ar fi cel mai bun uh, lucru ca aceste țări să, se, să stea la aceeași masă și să discute despre aceleași lucruri. Avem relații cu ambele țări uh, în multe domenii și vom continua să facem, să uh, vom continua să avem aceste relații. Vom continua să cooperăm cu cele două țări pentru a vedea dacă putem uh, uh, ajunge la soluții. Nu suntem noi mari mediatori, cei care vor găsi toate soluțiile, însă dacă putem face ceva pentru a aduce la masa negocierilor cele două țări, o vom face, dar probabil nu va fi mâine. Mulțumesc! Acestea fiind spuse, încheiem uh, discut, dezbaterea în uh, panel. Dau cuvântul uh, președintelui. Mulțumesc foarte mult! Bineînțeles, paharul nu este plin. Va trebui să lucrăm dincolo de acest mandat pentru a îmbunătăți lucrurile. o idee pe care o rețin de astăzi este coerența cu celelalte instrumente instrumente create de uh, comunitate, de UE, coerența cu orientările de business și de drepturile omului uh, de la ONU, uh, coerență cu acordul de la Paris, coerență cu obiectivele de dezvoltare durabilă, coerență cu măsuri uh, europene, cum este fondul de adaptare la globalizare. Cred că este mai eficace acest uh, lucru decât să fii în concurență cu alții. Cred că oricum a fost o experiență pozitivă să avem această discuție și nu să avem uh, niște prezentări plicticoase. Le mulțumesc uh, studenților de la cele două universități. Sper că a fost uh, interesant și pentru dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc tuturor experților noștri și, în mod special, bineînțeles, moderatorului și doamnei comisar. Mulțumesc mult tuturor! Și uh, cu membrii comisiei ne revedem mâine dimineața la ora 9. Tuturor celorlalți uh, o seară plăcută și un final de an fericit!